Uh, domnul Stavrakakis um, și dânsul uh, are un aviz și eu am participat la ședințele regii în măsura în care am putut să fac acest lucru și trebuie să spun la modul cât se poate de general, fără să intru în prea multe detalii, că regii în continuare se gândește la sinergii, la o utilizare mai efectivă a banilor. Nu sunt foarte multe lucruri noi. Comisia a propus deja noi abordări. Prima probabil uh, se va referi la acordul dintre statul național și comisie. Asta înseamnă că statul național va semna un acord cu comisia referitor la efectivitatea uh, alocării tuturor fondurilor. Iar um, au fost prezentate șase puncte, nimic uh, revoluționar. Fondul social va face parte uh, din politica de coeziune, nu va fi divizat. Uh, și există de asemenea o propunere pe care nu o pot comenta astăzi. Se regăsește în raportul domnului Stavrakakis, de fapt este propunerea sa, o propunere de a fuziona fondurile agricole. Și cred că este un aspect oarecum problematic în prezent, pentru că, după cum bine știți cu toții, banii din agricultură respectă niște calendare diferite. Acordul uh, se, acordurile sunt chiate pe 10 ani, noi vorbim aici despre un cadru de 7 ani iar eu am propus oral domnului Stavrakakis, pentru că acest raport va fi adoptat în februarie, i-am propus să se gândească la posibilitatea de a obține sinergii cu dezvoltarea, cu dezvoltările zonelor rurale, care este cel al doilea pilon în ceea ce privește sectorul agricol. Avem de asemenea posibilitatea de a observa dacă acești bani sunt utilizați în mod adecvat sau nu. 17% nu au fost plătiți sub formă de plăți în 2009, iar banii vor uh, intra în uh, programele de redresare, iar apoi în 2010 vor încerca să reintegreze aceste neplăți, însă bugetul uh, amendat, uh, pregătit de domnul Surian pentru 2010, prevede să se ia bani din sectorul agricol uh, și să fie alocați către fondul de coeziune. Și aceasta este propunerea mea, poate să poate elabora un uh, efect de sinergie mai bun între pilonul 1 uh, al fondurilor de agricultură și bugetul pentru coeziune. Trebuie să obținem mai multe sinergii, însă în final Vom avea o audiere publică, o reuniune regii, la care vor fi diferiți reprezentanți din uh, diverse sectoare care vor explica care sunt problemele referitoare la diferitele sisteme de gestiune, pentru că vorbim de fondul social, uh, de fondul regional, care sunt uh, gestionate în mod diferit în statele membre. Însă, din punct de vedere bugetar, trebuie să analizăm efectivitatea cu care uh, banii sunt alocați, iar uh, eu cred că dacă rămânem la această situație, trebuie să avem o coordonare mai bună cu fondurile existente, iar în viitorul apropiat, dacă DigiRegi va înainta o propunere referitoare la o utilizare și o cooperare mai eficientă între bugetul agri, deci cel de-al doilea pilon și fondurile structurale, poate că acest punct se va regăsi pe ordinea de zi până când vom discuta despre următorul cadru financiar. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc, eh, domnule Godmanis. Colegul nostru este un expert eh, în aceste politici și monitorizează excelent absorpția creditelor și, cum ne-a amintit și colegul Böge, ne dăm seama că în uh, unele țări membre, în contextul unor dificultăți bugetare, ne confruntăm cu dificultăți suplimentare față de cele anterioare în ceea ce privește punerea în aplicare a creditelor fondurilor structurale, iar uh, cofinanțarea la nivel național este uh, din ce în ce mai greu de găsit. Pe scurt, domnule președinte. În ciuda zvonurilor care au existat, eu cred că acest raport este foarte bun. În uh, perioada de după 2013, în toate regiunile din Uniunea Europeană, ar trebui să existe criterii de eligibilitate pentru fondurile structurale, iar acele regiuni care vor avea um, o proporție din PIB de 75 la 90%, acestea vor beneficia de anumite fonduri. De asemenea, s-a discutat despre crearea de sinergii între toate fondurile europene, incluzând fondurile structurale, și acestea sunt aspecte care merită analizate, însă cred că ar trebui să sprijinim punctul de vedere al domnului Godmanis, pentru că nu ar trebui să ne gândim acum la uh, o aducere la același numitor a uh, finanțării pentru planul de dezvoltare rurală cu cel a, al finanțării politicii de coeziune. Și cred că cu puțin ajutor vom reuși să înregistrăm progrese pe această direcție. Mulțumesc! Mai are cineva de făcut observații? Vă mulțumesc, domnule Godmanis. Doriți uh, să mai adăugați ceva, să reacționați la ceea ce s-a spus? Nu? Foarte bine. Există două rapoarte în ceea ce privește fondurile structurale și fondurile uh, de coeziune. Aveți cuvântul în legătură cu al doilea. Ce? Cel de-al doilea reprezintă um, o nucă ceva mai tare. Așa cum a spus și domnul Gariga, cu toții citim Financial Times în ceea ce privește raportul uh, domnului Micolaicic uh, din partea regii, un raport care vizează punerea în aplicare a programului poliției de Coiziune pentru perioada 2007-2013, sugerez, uh, pentru că ele sunt de natură cât se poate de financiară, în primul rând să spunem că implementarea merită de două ori mai mult decât înainte. Um, și uh, însă este de două ori mai slabă decât înainte și uh, deci nu observăm niciun fel de progres. De exemplu, Fondul Social European, mai mult de 75% din uh, statele membre sunt sub uh, plafon și suntem acum la începutul celui de-al cincelea an, deci uh, dacă este să privim acest uh, fond de coeziune, în total 75% sunt sub medie, iar media este peste 90%. Uh, la punctul 3, de exemplu, din sugestii, problema este următoarea. Mă scuzați, la punctul 4. Diferența între um, statele bune și statele rele în ceea ce privește fondurile regionale este 247%, ceea ce înseamnă că plățile și rata de absorpție a uh, banilor este de 2,5 ori mai slabă în uh, cel mai slab stat în comparație cu cel mai bun stat, iar în ceea ce privește fondurile de coeziune de 3 ori mai slabă. Din păcate, dacă este să analizăm cu atenție um, diferențele lunare, în anumite um, țări se, opre, se observă o, un blocaj, niciun fel de abordare uh, europeană. Poate exista și problema cofinanțării, însă trebuie să spun că nu este vorba numai despre aspecte care vizează cofinanțarea, pentru că Uh, rezultatele proaste sunt ale statelor care nu au uh, deficite bugetare foarte mari, care nu au datorii foarte mari. Deci, um, la sfârșitul zilei, <laughs> în final pot să spun că rezultatele nu sunt uh, extrem de îmbucurătoare și că speranța noastră este ca în anul care vine, 2011 și în 2012, să se înregistreze îmbunătățiri. Ceea ce auziți din partea comisarului este că au existat o serie de erori, um, o scădere de la 11 la 3%, însă acesta este un preț pe care trebuie să îl plătim, pentru că acest uh, sistem de trei niveluri de certificare, management și auditare a, um, ne-a costat mai mult timp, de aceea nu are niciun sens să accelerăm procesul. Însă acest sistem ne va permite să uh, îmbunătățim întreaga procedură și să facem mai puține greșeli. Acestea sunt observațiile mele uh, pe marginea sugestiilor, însă în ceea ce privește sugestiile, eu aș dori să scriem uh, digiregio cifrele pe care le-am observat pentru că există o mare diferență între statele membre și ameliorarea trebuie să se realizeze în anul 2011 și um, dacă bugetul pe 2010 va fi adoptat, Sperăm să se observe uh, rezultate mai bune la 31 decembrie ale acestui an. Merci, euh, mon cher coleg. Mulțumesc, stimate coleg. În ceea ce privește uh, fondul de coziune, situația este chiar uh, diferită în raport cu fondurile structurale și e frapant să vedem că, um, contrar celor pe care le-am putea crede, Uh, nu statele care se află în cea mai mare dificultate din perspectivă bugetară sunt cele care uh, sunt uh, elevii slabi la absorpția fondurilor. Foarte bine, noi există solicitări de intervenție, așadar vă mulțumesc, domnule Goodmani, și vă reamintesc că în legătură cu aceste două rapoarte pentru avizul dat Comisiei Regii, data de 17 decembrie, ora 10, uh, uh, reprezintă termenul la care uh, expiră, este termenul pentru înaintarea amendamentelor. Și pe 27 ianuarie vom vota aceste rapoarte și Apoi, apoi, uh, mâine va avea loc uh, votul în regii și în martie ajungem în plenară cu rapoartele. Un ultim punct pe ordinea de zi a reuniunii din această după amiază. Reluăm mâine dimineața la ora 9 pentru celelalte puncte. Uh, domnul Gualtieri și doamna Neinski în legătură cu raportul anual privind politica externă și de securitate comună. Domnule Gualtieri, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt semnatarul acestui raport, însă acesta a fost uh, redactat împreună cu uh, doamna coraportor uh, Neinski. Acesta se leagă de aspectele bugetare ale raportului Parlamentului în legătură cu PESC. Evident, ne concentrăm pe evenimentele importante care uh, au apărut în acest domeniu. A existat acordul de la Madrid uh, și punerea în funcțiune a Serviciului European de Acțiune Externă. Așadar, uh, avizul subliniază importanța anumitor uh, linii pentru anumite uh, acțiuni pesc uh, și în același timp raportul spune că se identifică trei misiuni principale înspre o mai bună transparență, o transparență dorită de către Parlament. Și asta și în ceea ce privește micile misiuni. Se vorbește în acest raport, de asemenea, și despre anumite informații în Parlament în legătură cu cheltuielile uh, bugetare pentru politica externă și de securitate comună. Trebuie să fim informați în legătură cu aceste elemente. Apoi, uh, uh, trebuie să fim informați în legătură cu costurile legate de aspectele de politică care se leagă de rolul european, chiar dacă există acțiuni și la nivelul bugetelor uh, uh, naționale, pentru că și Uniunea Europeană contribuie la acțiunile militare ale uh, PESC. și, practic, bugetele naționale contribuie la aceste acțiuni militare. Prin urmare, trebuie să dispunem de informații adecvate în legătură cu cadrul general al misiunilor militare. Ca și uh, comisie, noi contribuim, uh, ca și Parlament, contribuim la finanțarea acestora. Apoi, uh, acestea sunt aspectele fundamentale ale raportului, mai sunt și alte aspecte specifice care vizează, de exemplu, rolul reprezentanților speciali. Practic, noi ne dorim o mai bună vizibilitate și uh, marcăm asta printr-un uh, punct de natură generală. Un punct general legat de uh, PESC și ceea ce se află în afara bugetului PESC, instrumentele de stabilitate sau toate celelalte politici care, chiar dacă nu se află sub bugetul PESC, contribuie la influențarea politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene de exemplu, punerea în aplicare a unor uh, acorduri precum acordul de la Madrid, apoi uh, activități care presupun uh, cheltuieli la nivel global al Uniunii Europene. Toate acestea constituie un bun instrument pentru a transforma procesul într-unul mai transparent și mai eficient și care ne-ar putea permite o bună aplicare a acestei politici în practică. Mulțumesc, dragi colegi! Eh, Joan Colon, un alt eh, coleg eh, vechi de-al nostru este aici, haideți să-l aplaudăm și pe el. Joan a fost uh, coordonatorul grupului uh, socialist uh, acum câțiva ani, când eu aveam rolul Sidoniei, raportor general pentru buget. Și știți, atunci um, respingeam bugete modificând perspective financiare și practic așa am ajuns să avansăm în ceea ce privește competențe Parlamentului European. Joan apoi a devenit președinte al Curții de Conturi din Catalonia și ne lipsește în această comisie, încercăm să supraviețuim fără el. Um, înțelegem uh, care sunt atribuțiile lui, dar uh, cu siguranță el este de folos Partidului Socialist din Catalonia. Bun venit, uh, Joan, ne bucurăm să te vedem. Apoi, al doilea raportor în legătură cu acest subiect, doamna Nadejda Neinski are cuvântul. Благодаря, господин председател. Аз имам много малко да добавя към това, което каза моя колега. Mulțumesc foarte mult. O să fiu succintă, nu mai am prea multe de adăugat la ceea ce a spus colegul meu, domnul Gualtieri. Am, aș dori totuși să vă atrag atenția asupra motivului principal pentru care Parlamentul European a adoptat nomenclatura în forma adopta, în forma propusă de comisie, și anume faptul că majoritatea transferurilor legate de creditele de plăți uh, care nu au o dimensiune politică și care decurg din uh, executarea bugetară rapidă, au nevoie de o execuție bugetară rapidă. Iată de ce considerăm că propunerea comisiei reprezintă una bună, garantând, bineînțeles, transparența în momentul în care sunt finanțate misiunile și păstrând rolul Parlamentului European în ceea ce privește controlul acestor misiuni. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui alt element și anume faptul că domeniul de influență al serviciului depășește singurul articol care este citat, 1903, acest capitol, deci, și vă voi da un exemplu, instrumentul de stabilitate sau reprezentantul special al Uniunii Europene. Poziția noastră comună este următoarea. Dorim ca aceste amendamente care au fost depuse și care sunt oglindite în raport să ducă la o mai, mult, o mai bună transparență și la un control sporit din partea Parlamentului European asupra politicii externe și acțiuni externe. Mulțumesc, văd că nu mai dorește nimeni să iau cuvântul, mulțumesc celor doi colegi. E limpede că anul viitor acest raport va căpăta mai multă însemnătate și va avea o sferă de aplicare mai mare. Faptul că ne reunim în Comisia pentru Bugete ne împiedică să participăm la un eveniment semnificativ și anume uh, manifestările Serviciului de Acțiune Externă, a, care are un loc uh, aproape de Bruxelles, și în alta reprezentantă va ține un uh, discurs foarte important în cadrul acestei sărbători la un an după intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona, pe 1 decembrie, în conformitate cu obiectivele politice pe care le-am stabilit cu toții, Serviciul de Acțiune Externă, iată, este acum în deplinătatea sa și poate să-și desfășoare activitatea. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor, mai ales domnului Gualtieri și domnului Nenski și Inge, care a întârziat. Ceilalți au încercat să accelereze, să grăbească acordul politic, dar bun. Inclusiv pachetul legislativ care a urmat. Și cred că am ajuns, iată, la o soluție bună. bună. Anul viitor, stimați colegi, sperăm ca raportul să fie diferit pentru a arăta că Uniunea Europeană în cadrul acțiunii externe și-a schimbat dimensiunea, a devenit un jucător important și după summitul uh, Alianței uh, Atlanticului de Nord, care durează două zile, iar uh, um, președintele Americii, când participă la summit UE-SUA, um, în loc să petreacă doar două ore, cum s-a întâmplat ultima dată, petrece două zile în cadrul unor schimburi de idei cu doamna Ashton și cu domnul Să Vă mulțumesc, deci am încheiat ordinea de zi. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Haideți să vorbim despre termenele de depunere a amendamentelor. Pentru acest raport, 7 decembrie la prânz, pe 27 ianuarie se va adopta raportul amendat, iar acesta va fi adoptat la AFET pe 1 februarie și votul în plenară va avea loc în luna martie. Vă reamintesc că pentru bătrânul nostru buget 2010, nu mă scuzați pe domnul președinte, 2011, am schimbat pusul orar. Deci, proiectul de buget 2011, pe care sperăm să-l adoptăm până la finele lui 2010, vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor privind noua propunere a Comisiei este poimine, 3 decembrie, la prânz. S-a încheiat ședința, dar aș dori ca raportorii, mă scuzați, mă ședință, aș dori ca coordonatorii să rămână alături de mine și mulțumesc serviciului juridic pentru prezență și interpreții vor rămâne și